aceea, deci, haideți să încurajăm știința în așa fel încât aceasta să poată propună securitate pentru întreaga omenire. Mulțumesc, uh, doamna Gheore. Iată că astfel încheiem dezbaterea aceasta. Votul va avea loc mâine la 11.30. Punctul următor de pe ordinea de zi este întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Consiliului în ceea ce privește crearea unui program comun de reinstalare al UE. Și înainte să-i dau cuvânt, de a-i da cuvântul doamnei Gheore, am să invit mai întâi autorii acestei întrebări să ia cuvântul. Sunt trei autori. Primul este domnul Tavares. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte refugiații reprezintă fără nicio îndoială populația cea mai vulnerabilă din uh, lume și uh, vulnerabilii cei mai vulnerabili, pentru că nu pot nici să se întoarcă acasă, nici să rămână în țările de tranziție. Conform uh, ICNUR, uh, ar exista cam 500.000 de refugiați și că o mare parte dintre ei se află în Australia, Canada și SUA și Uniunea Europeană primește anual uh, cam 400.000 de astfel de persoane. Știm că e o problemă gravă și urgentă. Uh, Consiliul ne-a răspuns deja. Președinția suedeză a propus uh, să reinstaleze 100.000 de de refugiați mai mult și Yves Leter ne-a spus în timpul președinției belgiene că acești refugiați reprezintă chiar rațiunea de a exista a Uniunii Europene. Refugiații sunt foarte importanți pentru Ungaria pentru că începând cu 1956 comunitatea internațională a făcut făcut un prim efort de relocare și de reinstalare a, a, a sute de mii de refugiați. Însă suntem obligați să a, punem această întrebare Consiliului. Aș dori să știu dacă refugiații sunt prioritari, reprezintă o prioritate pentru Consiliu mm, sunteți de acord să vă dați semnătura în scris în acest sens? Am votat două rapoarte cu privire la procedura de codecizie pentru Fondul European privind refugiații, împreună cu uh, conservatorii britanici, cu comuniștii din Grecia. Uh, noi uh, ne-am făcut uh, datoria și așteptam ca Consiliul să uh, facă și el la fel. Procesul de codecizie a devenit uh, un proces de co-indecizie și problema este că cei mai afectați sunt refugiații. Sper să nu fie afectați în mod tragic. Trebuie să adoptăm măsuri pentru că știm că în orice moment poate apărea o criză umanitară țară și de altfel aceasta s-a întâmplat uh, chiar la porțile Europei în nordul Africii și nu avem la dispoziție uh, măsuri de urgență, pur și simplu pentru că Consiliul nu a finalizat procedura de codecizie. Deci, uh, dincolo de procedurile de urgență, uh, Uh, ar fi banii dacă Consiliul și-ar da acordul, dacă Consiliul și-ar da, deci acest acord foarte important pentru procedura de reinstalare. Și toate elementele figurează în raport, am putea să acționăm și să creăm o unitate de reinstalare. Deci, uh, stimată reprezentanta a Consiliului, dragă Consiliu, uh, sunteți co-legiuitor. Sigur că nu o să pot eu să dictez Consiliului, să-i spun cum să legifereze, dar în orice caz nu trebuie să punem sub semnul întrebării credibilitatea Uniunii Europene. Președintele întrerupe vorbitorul, nu aveați la dispoziție decât două minute. Următorul vorbitor, doamna Hirsch, și are la dispoziție doar două minute. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Noul program de reinstalare a refugiaților a fost un program la care am lucrat foarte mult. Am cheltuit foarte multă energie, colegi din toate grupurile politice. Ne-am pus de acord, am transmis un semnal și am acordat o mare prioritate acestui program, nu doar pentru că este vorba de un, uh, un program de mare importanță, ci pentru că e vorba de oameni, de oameni care uh, au nevoie de ajutorul nostru. Să ne uităm la situația din nordul Africii. Ne dăm seama că, din nou, trebuie să acționăm rapid. Am pierdut deja un an. Am utilizat atunci uh, tot uh, uh, calendarul pentru a avea o discuție cu întreaga societate, pentru că e nevoie în cele din urmă de susținerea statelor membre, a regiunilor, a autorităților locale, pentru ca un astfel de local să poată fi uh, pus în uh, practică, pe teren. Și acest consens uh, social care a crescut atât de mult, acesta nu trebuie să fie întrerupt prin faptul că Consiliul uh, nu reușește să facă progrese. Acest subiect este mult prea important și am uh, lansat această discuție și noi, liberalii, dorim să se pună să se acorde prioritatea acestui subiect. Eu cred că colegii din toate grupurile politice suntem de acord, am transmis acest semnal și așteptăm ca și Consiliul să uh, ia măsuri, să uh, urce pe ordinea priorităților acest subiect. Iar statele membre care nu au activat, care nu s-au implicat, trebuie să fie motivate, trebuie să fie implicate în dialog. Am înțeles că statele membre au o disponibilitate. Și de aceea, încă o dată, o mare rugăminte în numele liberalilor și în numele tuturor colegilor, pentru că a fost o colaborare foarte bună atunci, vă rog să acordați prioritatea acestui subiect și uh, să uh, uh, mutați discuția uh, care se poartă la nivel social uh, sus, mai sus pe ordine priorităților și să nu uh, amânați în mod uh, repetat. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Domnul Papa Nicolau are cuvântul. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζοντας τα όσα είπαν οι πολύ καλοί συνάδελφοι, να προσθέσω και εγώ τα εξής. Πρώτον, κυρία Υπουργέ,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 tisztelt képviselő hölgyek és urak! az európai parlament a parlamentul consiliul a primit trei partea parlamentului și doresc să mulțumesc autorilor acestor întrebări pentru faptul că au detaliat anumite idei pe această temă a reinstalării refugiaților. Cele trei întrebări se referă la uh, modificarea fondului pentru refugiați, uh, document din 2008, în ceea ce privește programul comun de reinstalare al refugiaților al UE. Parlamentul European e de părere că oamenii care au nevoie de ajutor trebuie ajutați. E adevărat și mulțumesc parlamentarilor europeni pentru faptul că sunt atât de îngrijorați de situația refugiaților și de modul în care aceștia sunt reinstalați. Așa cum spunea domnul Tavare și eu vă amintesc că vin din Ungaria și în 1956, când a avut loc Revoluția în Ungaria, a existat uh, o responsabilitate foarte mare la momentul respectiv față de refugiați. E bine, așa cum s-a subliniat, criza de, în momentul de față din nordul Africii cere din partea noastră să organizăm un sistem de relocare al uh, refugiaților. Și sunt de acord cu Parlamentul European. Trebuie să ne asumăm această răspundere pentru a rezolva problema refugiaților. Pentru că acest lucru este prevăzut și în uh, legislația umanitară. Dați-mi voi acum să vă prezint o trecere în revistă uh, a situației în ceea ce privește refugiații de la granița Libiei, situația actuală. Am fost acolo la începutul lunii martie și există acolo o medie de o mie de refugiați care ajung pe oră. Mai, e vorba de lucrători migranți. Mulți dintre ei se află într-o situație foarte grea, mai ales cei care nu au buletin de identitate, nu au documente și au nevoie de sprijinul organismelor și instituțiilor internaționale. Această problemă poate fi rezolvată doar prin reinstalarea refugiaților. Ministrul Afacerilor Externe a fost în vizită la granița din uh, Libiei cu și s-a informat despre situația refugiaților de acolo, a discutat cu autoritățile egiptene și se pare că situația între timp a evoluat. Uh, de trei zile nu mai există la acel punct de graniță refugiați care să vină dinspre Libia. Și acum există în jur de 200 de oameni care în principiu ar putea beneficia de programele de reinstalare. Cei care au ajuns până acum acolo au fost uh, asistați de către autoritățile egiptene. Ministrul ungar discută acum cu ministrul afacerilor externe al Egiptului și cu autoritățile din Benghazi pentru a vedea cum se poate găsi o soluție la această problemă. Acum, în ceea ce privește politica europeană la acest nivel, putem spune că facem toate eforturile necesare pentru a obține rezultate în ceea ce privește angajamentele noastre de la Stockholm și uh, în ceea ce privește programul acesta comun de reinstalare care se bazează pe Convenția de la Geneva referitoare la statutul refugiaților și care se bizuie de asemenea și pe alte tratate internaționale referitoare la această temă. Există un pachet de propuneri și având în vedere și solicitările din partea statelor membre, suntem gata să începem discuțiile trilaterale pe această temă, scopul fiind să ajungem la un rezultat concret în 2012. Vă mulțumesc pentru organizarea a dezbaterii pe această temă. Eu am fost prezentă și rămân în continuare la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări. Consiliul recunoaște cât de important este acest program de reinstalare. Și Consiliul a și Comisia a prim, a prim, au primit uh, rezoluția Parlamentului din decembrie 2009 pe această temă. S-a ajuns la un acord în ceea ce privește pachetul de azil și prin acest pachet de azil, pe o bază voluntară, se poate organiza reinstalarea refugiaților uh, pe teritoriul Uniunii Europene. Aceștia se află sub protecția Națiunilor Unite. Deciziile luate în noiembrie 2008 la nivelul Consiliului în acest sens încurajează statele membre să reinstaleze refugiați pe teritoriul lor. Deci am încurajat statele membre în această direcție. Apoi a existat o modificare în ceea ce privește Fondul European pentru Refugiați și, cu mai multe ocazii, am avut ședințe informale și discuții și consultări cu membrii Parlamentului European. S-a cerut de asemenea oarecare flexibilitate în propunerea Parlamentului în așa fel încât să putem organiza un sistem mai flexibil, plecând de la o propunere din partea Comisiei. Și așa cum a spus și dumneavoastră în întrebarea pe care ați adresat-o Consiliului, ca urmare a acestor întâlniri informale s-a ajuns la un acord în ceea ce privește conținutul politic al acestei decizii. Consiliul a fost în favoarea una dintre cele mai importante propuneri și anume că un mecanism trebuie instaurat în așa fel încât să putem încuraja statele membre să primească refugiați și prin mijloace financiare. Pe de altă parte, Consiliul nu a putut prelua sugestia Parlamentului ca urmare a intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona și a intrării în vigoare a actelor delegate, articolul 290, uh, putem vedea că poziția Consiliului și a Comisiei în acest sens coincide. Există termene care au fost foarte clar fixate, există o planificare uh, în așa fel încât implementarea acestui acord să se facă în mod optim. Suntem de acord că trebuie stabilite anumite priorități în ceea ce privește reinstalarea. E nevoie de puteri de implementare și ar trebui să aplicăm în acest caz procedura pentru situațiile extraordinare de urgență. Din păcate, nu am reușit să fixăm încă pe deplin aceste priorități pentru programul de reinstalare. Însă nu trebuie să uităm că acest fond pe baza modificărilor care au fost propuse prevede ca statele membre să înceapă aceste programe și ele vor primi un ajutor mai ridicat în funcție de situația geografică și de naționalitățile refugiaților uh, ce trebuie reinstalați. Și până în prezent, statele membre pot primi 4.000 de euro în funcție de categoriile de refugiați ce au fost determinate. În actualul program al Fondului pentru Refugiați, statele membre pot participa la acest program și dacă unele dintre ele încă nu au participat, vor avea posibilitatea să o facă pe viitor. Consiliul este în continuare gata să examineze orice propunere ce poate fi fezabilă și este gata să găsească soluții acceptabile pentru această situație se va ține seama de propunerea de flexibilitate sporită pentru acest mecanism, în așa fel încât acesta să fie cât mai eficient. Am speranța că acest subiect nu va fi amânat din motive juridice. Mai sunt încă foarte multe întrebări de, referitoare la modul în care actele de implementare, actele delegate uh, pot fi aplicate aici. Și acest lucru ar putea bloca oarecum dosarul. Însă sper totuși că se vor obține progrese fără să întârziem prea mult. Mulțumesc foarte mult, doamna Gheori, și acum vom asculta declarațiile din partea grupurilor politice. Mai întâi, domnul Dias de din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, eu cred că nimeni nu va fi surprins dacă voi repeta din nou faptul că solidaritatea cu refugiații și persoanele deplasate trebuie să fie un element esențial al politicii comunitare în ceea ce privește azilul și imigrația. Însă aici nu e vorba doar de solidaritate față de cei care vin din societăți ce sunt defavorizate, ci și cu statele membre care, din cauza situațiilor lor geografice, din cauza limbii, din cauza uh, istoriei, suferă um, unele presiuni migratorii mai mari faptul că Uh, unele, în unele state există o sosire a imigranților care este mai redusă decât în altele, e bine, acest lucru trebuie să fie echilibrat. Trebuie să ținem cont de acest lucru. După rapoartele Parlamentului European referitoare la comunicarea Comisiei în ceea ce privește mecanismul de reinstalare a refugiaților și după modificarea Fondului pentru Refugiați în mai 2000, uh, încă mai așteptăm ca Consiliul să uh, completeze procedura de codecizie. Există proiecte pilot care sunt desfășurate în statele membre, acestea reprezintă doar un mic pas pe calea pe care noi trebuie să o urmăm. Țările din Sud sunt confruntate cu o presiune sporită. În momentul în care au început mișcările populare și în Egipt și în Tunisia și de când a început războiul în Libia, vedem că Lampedusa, cu o populație de 5.000 de locuitori, a primit un număr imens de refugiați. Proiectele pilot pe care le-am menționat sunt deocamdată insuficiente și nu vor putea decât să slăbească oarecum presiunea cu care se confruntă Italia și Malta. Și cu siguranță această presiune se va extinde și în celelalte țări din Mediterana. De aceea este absolut imperios ca și la Consiliul să se ia decizii, pentru că actualitatea ne demonstrează că avem nevoie de un mecanism de reinstalare care să fie pe deplin funcțional. Deplasarea masivă a anumitor populații și a refugiaților va afecta per ansamblu Uniunea Europeană. Și voi încheia, domnule președinte. Am cerut săptămâna trecută și cer din nou ca Parlamentul European să poată să meargă, să, să există o delegație care să poată să meargă la granițele Libiei. Uh, trebuie să avem posibilitatea să evaluăm la fața locului situația umanitară. Mulțumesc, domnule Diaz, și acum din partea socialiștilor și democraților, domnul Moraes, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mesajul pe care îl uh, auzim astăzi în plenul Parlamentului este o solicitare transpartinică adresată Consiliului pentru a uh, crea acest program comun de reinstalare a refugiaților. Nu e același lucru cu împărțirea poverii și nu e nicio aprobare a sistemului comun de azil. Noi solicităm o deblocare sau o înlăturare a obstacolelor care creează această situație absolut incredibilă în Europeană. Uh, acest program comun de reinstalare nu poate fi uh, folosit. 4.000 de refugiați, uh, iată cifra uh, care s-ar afla pe, uh, pe, pe teritoriul Uniunii Europene. Să nu uităm că 400.000 uh, de uh, refugiați și 200.000 în uh, Australia, Brazilia și în Canada. În Africa de Nord, Uh, toate aceste persoane năvălesc în, uh, în, uh, sau cotropesc țări care nu sunt în stare să facă față unei astfel de situații. Deci ce ar putea face Consiliul este să deblocheze această situație pentru a avea un sistem, un sistem care să funcționeze. E solicitarea pe care vă adresăm noi acum. Mulțumim, domnule Moraes. Următoarea urmează doamna Crispec un minut. Domnule președinte, doamnă ministru, o constatare, o cifră o întrebare. Mai bine de 2 milioane de refugiați în lume, persoane vulnerabile, femei amenințate, copii, minori neînsoțiți. E o criză, o criză gravă uh, în fața căreia trebuie să găsim răspunsuri care să demonstreze că pentru noi drepturile omului sunt importante. O constatare de un an, uh, Parlamentul și-a dat acordul și mă alătur antevorbitorilor mei. Uh, doamnă ministru, vă rog să constatați, există un consens în Parlamentul European pe această temă. O întrebare. Nu aș dori să cred că Consiliul e cinic și că folosește în procedură faptul că prima lectură nu are uh, un termen limită. A folosit această măsură pentru a bloca procesul de codecizie. Deci ce uh, vom putea face cu acest program de reinstalare de urgență? Nu putem aștepta 2012. Vă propun să ieșim din această schizofrenie uh, în care statele să uh, facă declarații ferme prin discursuri și să nu încheie declarații juridice juridice și că trebuie să răspundem unei uh, necesități imperioase, uh, cea a lumii care trăim astăzi. Mulțumim, doamnă Grisbeck. Un minut, uh, domnul Kirkop acum. Domnule președinte, vorbesc în, ca și fost ministru al imigrației în Regatul Unit. Este necontestat faptul că refugiații trebuie să constituie o prioritate uh, pentru uh, prioritatea pentru Parlamentul European și sperăm noi și pentru Consiliul. Regatul Unit și-a jucat rocul în programele de relocare în trecut, dar e foarte important să aibă loc o abordare uh, de coordonare europeană, astfel încât să ne dăm seama cum să putem să oferim asistență statelor membre care sunt deja supra-solicitate la nivel național. Și aceste uh, programe nu trebuie să submineze suveranitatea statelor membre de a-și uh, fixa propriile politici. E nevoie de mai multe consilii, de mai multe acțiuni hotărâte din partea Consiliului. Uh, Consiliul trebuie să ne informeze periodic cu privire la modul în care dorește să abordeze chestiunea și modul în care evenimentele recente din Nordul Africii vor schimba planurile și uh, eu sper că pe viitor nu vor exista niște uh, cote privind realocarea pentru statele membre, pentru statele membre și în orice caz, haide să ne mișcăm odată. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Keller, două minute și jumătate. Mulțumesc foarte mult. Reinstalarea refugiaților reprezintă un instrument foarte important și alte țări, precum Statele Unite, au reinstalat uh, mii de refugiați pe teritoriul lor. Reinstalarea este pentru acele persoane care uh, nu reușesc să ajungă pe teritoriul european și să facă o cerere de azil. Noi ar trebui să spunem că vrem să luptăm împotriva imigrației înainte ca aceasta să ajungă în Uniunea Europeană și poate că avem instrumentele necesare pentru a face acest lucru. Există state membre ale Uniunii Europene care sunt mai sărace și care primesc foarte mulți refugiați din Pakistan sau din Siria. Însă lipsesc capacitățile de primire și mulți refugiați se află în circunstanțe și situații inacceptabile și cu siguranță acest mecanism ne va ajuta. Uh, experiența demonstrează că astfel de mecanisme fun- funcționează. Spre exemplu, pentru refugiații din Irak, numărul lor a fost foarte redus și pentru refugiați, aceasta reprezintă o nouă șansă în viață și am încredere că și Comisia și Consiliul vor face tot ceea ce le stă în putință pentru a recunoaște drepturile acestor refugiați. Nu e corect să spuneți că noi suntem cei care întârziem implementarea acestui mecanism. Dacă facem acest lucru, noi de fapt ne exercităm competențele parlamentare ce ne-au fost acordate. Nu e vorba doar de un drept, ci e vorba și de o datorie, pentru că noi suntem reprezentanți ai cetățenilor europeni. Și aș dori să știu din partea dumneavoastră, care este calendarul precis pentru a depăși dificultățile cu care încă ne mai confruntăm. Și aș vrea să știu dacă dumneavoastră vă angajați personal să puneți pe agenda de discuție acest subiect pe cât mai repede posibil, pentru că pierdem timp în fiecare zi. Când ne uităm la alte instrumente care au fost instaurate și care ar putea să servească în situația actuală, constatăm că acest mecanism pe termen lung ar putea fi util pentru situația din Africa. Însă mai există și alte mecanisme care există și care nu sunt utilizate. Spre exemplu, protecția temporară. Există o directivă în acest sens. Apoi, redistribuirea refugiaților, de asemenea. Eh, există mecanisme, după cum vedeți, care există, dar care nu sunt utilizate. Asta dă impresia că, de fapt, statele membre nu vor să protejeze drepturile acestor refugiați. Sunt prea timide în acest sens și aș vrea să știu când anume dumneavoastră veți uh, finaliza acest sistem eh, de azil, pentru că 2012 mi se pare prea târziu. Mulțumesc, doamnă Keller, și acum colegul Borghezio. Acesta nu este în sală, așa că dau cuvântul domnului Seghedi. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, când vorbim despre migrație în prezent, sigur că trebuie să ne gândim la evenimentele din Africa de Nord și să le analizăm în profunzime. Trebuie să salutăm faptul că aceste persoane Uh, au acum acces potențial la democrație. Însă e trist că foarte multe vieți umane au fost pierdute, mor copii, mor civili, uh, mor femei. Și e doar impactul pe termen scurt al evenimentelor din aceste state. Dar impactele negative ale fluxurilor migratorii se vor simți peste, pe, mm, pe termen uh, lung. Gândiți-vă la Libia și la cele 500 de milioane de persoane care au trebuit să părăsească, 500 de mii de persoane care au plecat din această țară în ultimile zile. Există un element care îngreunează și mai mult situația. Europa Occidentală e saturată, iar Europa de Est se confruntă cu altă problemă acum, cea a minorității rome, care a devenit uh, predominantă. Ea reprezintă majoritatea populației și dacă ne uităm la uh, lumea africană, în, acolo au aceleași probleme cu africanii. Dar să vedem care este scenariul cel mai întunecat. Dacă acceptăm acești refugiați, care vor fi consecințele? Tensiuni uh, interconfesionale, interetnice uh, foarte grave. Cred că e, ar fi o uh, prostie să reinstalăm mai mulți refugiați în Europa. Și de ce s-a lansat aceasta, acest program? Pentru că um, această viziune privind refugiați uh, a pornit de la premise greșite. Uitați-vă în sală, câți liberali se află în sală când discutăm aceste aspecte importante. Ar trebui să le fie rușine. Nu ar trebui să-i mire că nu-și ating obiectivele dacă nu participă la o astfel de dezbatere. Deci trebuie să folosim energia pe care o avem la dispoziție pentru a asigura un, uh, un, un trai decent oamenilor în Africa de Nord și să le reacordăm europenilor demnitatea. Mulțumesc, domnule Segeni, erau uh, vorbitor vorbitori în numele grupurilor politice. Acum are cuvântul domnul Coelho. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. M-am bucurat să îl aud, să aud pe domnul ministru care a subliniat importanța programelor uh, pentru refugiați și a programelor de reinstalare. ONU a spus foarte clar, milioane de refugiați, mai mult de 200 de mii de ani pe, eh, de, de persoane pe an eh, trebuie să beneficieze de relocare. Și nu e vorba de Africa, de Somalia și de Congo, să nu uităm, de Egipt, Libia și multe alte țări de unde vin acești oameni, unde sunt eh, urgențe umanitare așa cum uh, domnul Papa Nicolau a spus, acești oameni au nevoie de hrană, au nevoie de resurse. Dar nu le oferim aceste lucruri pentru că programele nu au fost aprobate. Așadar, aș dori să vă aud spunând că acest lucru nu uh, a fost, uh, că procesul a fost blocat nu din motive juridice, ci cred că în mare parte, totuși e, e vorba de procedura de codecizie. Consiliul nu spune absolut nimic față de poziția pe care Parlamentul a adoptat-o de atât de mult timp. Avem nevoie acum de uh, programe de reinstalare pentru refugiați, e nevoie de ele. Uh, și nu putem să acceptăm faptul că pentru niște uh, motive procedurale nu putem să avem aceste programe. Ați vorbit despre priorități. Care sunt prioritățile? Reinstalarea refugiaților trebuie să fie o prioritate pentru președinție, pentru că nu puteți să spuneți că nu e o problemă importantă. La Consiliu, mâine și uh, cu alte ocazii, sunt sigur că veți spune acesta este o problemă urgentă. Uh, dar acum avem nevoie de un text din partea Consiliului care să se ocupe de uh, fluxurile de refugiați și sper că nu veți spune că veți amâna până în iulie acest text. Parlamentul nu vrea ca dumneavoastră să amânați, ci vrem să acționați acum. Mulțumesc, domnule Coelio. Ar, acum are cuvântul doamna Guillaume, două minute. Oui, madame la ministre, mes chers collègues, dans... Mulțumesc, domnule președinte. În contextul crizei umanitare din Libia, astăzi mai mult decât niciodată este absolut fundamental ca Uniunea Europeană să aibă mijloace la dispoziție în materie de reinstalare. Înaltul comisariat pentru refugiat de la 1 martie deja a lansat un apel pentru ca să existe eforturi de reinstalare, însă până în momentul de față nicio țară nu și-a declarat intenția de a participa. Doar Italia a, a primit uh, Uh, refugiați în virtutea acordului sau cu Tripoli. Însă se pare că există posibilitatea de a uh, reinstala 4.000 de persoane care uh, sunt refugiate ca urmare a situației din Libia. Răspunderea Uniunii Europene în acest sens este clară. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate sporită cu aceste state și cu populațiile lor. Tunisia și Egiptul au acceptat să-și deschidă granițele pentru cei care fug din Libia. Europa trebuie să susțină acest lucru pentru că face parte din datoria sa de protecție a refugiaților refugiaților. Însă, dincolo de situația și de criza umanitară, provocările sunt multiple și voi cita doar trei. Pe de o parte, Uniunea Europeană trebuie să aibă o politică de reinstalare mai generoasă pentru cei care nu mai au nicio altă șansă și în acest sens nu trebuie să uităm că în 2009 în jur de 5.000 de refugiați au fost instalați peste tot în lume, însă 8,4% doar în statele membre ale Uniunii Europene. Dincolo de acest obiectiv cantitativ, orice politică europeană de reinstalare care să fie credibilă trebuie să fie o politică de calitate uh, și să țină seama de uh, categoriile cele mai defavorabile, să examineze calitatea structurilor de primire și, în plus de aceasta, dincolo de regimul de azil național care există, programul european de reinstalare, așa cum l-a cerut Parlamentul European încă din 2010, trebuie să se sprijine pe diferite experiențe și competențe din statele membre și să fie un program coordonat. Mulțumesc, doamnă Guillaume. Are acum cuvântul un minut, doamna Rosbach. Overalt på kloden bevæger flygtningestrømme sig. Mulțumesc, domnule președinte. Fluxurile de refugiați cresc din cauza războaielor și din cauza catastrofelor naturale. E vorba de persoane care pur și simplu caută un loc sub soare. Și marea majoritate dintre ei provin din țări sărace și țări care se află în situații dificile și care nu au de ales, trebuie să plece din cauza războiului, din cauza uh, situației dificile cu care se confruntă acolo. Și vedem că în Europa frontierele de la sud se confruntă cu o presiune mai mare și capacitățile naționale sunt destul de diferite uh, de la un stat membru la altul. Și aș dori să știu, să ne spună Consiliul ce se va întâmpla cu acești refugiați Uh, care vor, care vor fi procentele de redistribuire a acestor, uh, acestui număr de refugiați? Care sunt competențele Uniunii Europene în acest domeniu? Îmi pun întrebări în acest sens, ca și ceilalți colegi, vreau să vă întreb dacă la Consiliu se poate oferi un calendar în așa fel încât să se poată răspunde, să se răspunde la această întrebare ce v-a fost adresată. Sunteți pentru sau împotriva unei politici europene de reinstalare? Mulțumesc, acum Romero Mulțumesc, domnule președinte. Problema aceasta este o problemă clară de opinie publică. Cum vom convinge statele membre de faptul că e mai bine să ai o politică comună de reinstalare? Și dacă un stat membru dorește să-și mențină suveranitatea în acest domeniu, ei bine, Trebuie totuși să avem o politică comunitară în acest sens, care să definească priorități și aceste priorități să fie clare și să se oglindească în fondul pentru refugiați. Și iată că acum s-a pus această întrebare și la această întrebare se pot găsi diferite soluții. Și aș vrea să știu dacă Consiliul dorește să examineze aceste posibilități. Dacă un stat membru poate beneficia de finanțare, atunci Uh, dacă nu va putea finanța de, uh, beneficia de finanțare, atunci nu vom avea niciun fel de politică comună de azil și de reinstalare. E vorba de chestiuni deosebit de importante și cred că e nevoie de o strategie comună care să fie foarte îndrăzneață și care să țină seama de consecințe. Și nu e vorba doar de o chestiune de valori, ci e vorba și de solidaritate, e vorba de coordonare. Trebuie să avem acest lucru. Mulțumesc, doamnă Romero Lopez. Acum are cuvântul un minut doamna Flașicova Benova. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. În urmă cu aproximativ un an am spus în aceeași sală că uh, aproape jumătate din uh, statele membre ale Uniunii Europene au uh, programe de reinstalare pe teritoriul lor. Însă aceste programe nu sunt bine coordonate și, datorită nivelului scăzut de coordonare între statele membre, costurile reinstalării sunt extrem de ridicate. Dacă avem suficientă voință politică și dacă dorim să creăm cu adevărat un program de reinstalare de calitate bazat pe solidaritate, realitate, atunci avem nevoie de acest fond de reinstalare. Acești bani ar putea fi folosiți pentru a finanța programele naționale în statele în care nu există, dar și ar putea să financeze activități centralizate de reinstalare. Se știu toate aceste elemente și între uh, comisiile parlamentare și Consiliul părea că să existe un acord politic și de aceea aș dori să rog Consiliul să finalizeze proiectul și să-l facă o prioritate. Mulțumesc, doamne doamnă Flașicova Benova. Acum urmează intervențiile spontane și dau cuvântul doamnei Figueredo. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Suntem foarte preocupați de situația umanitară a refugiaților care trebuie să fugă din conflicte armate, din fața foametei, din situații de catastrofe naturale. E vorba de femei, copii, uh, victime ale traficului cu ființe umane care se găsesc într-o situație dramatică, situație care necesită măsuri concrete. Fie că e vorba de refugiați uh, de statele de origine sau de statele de gazdă, toate părțile au nevoie de susținere. Uh, pentru că conflictele din uh, Orientul Mijlociu, din Nordul Africii, se înăspresc și e nevoie de măsuri urgente pentru a uh, realoca, pentru a-i reinstala pe acești oameni, pentru a le reda demnitatea umană la care au dreptul. Nu putem pur și simplu acum să așteptăm uh, pur și, să așteptăm decizia Consiliului în timp ce sute de mii stau la părțile Europei și nu sunt primiți înăuntru. Mulțumesc, doamna Figueredo. Are acum cuvântul doamna Gal. Eh, elnök úr eh, államtitkár asszony azt látjuk ahogy. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru, după cum ați spus și dumneavoastră, constatăm că evenimentele din săptămânile recente ne-au demonstrat faptul că refugiații pot în orice moment să reprezinte un dosar deosebit de important pentru Uniunea Europeană și există un număr din ce în ce mai mare de refugiați care ajung în Uniunea Europeană, iar noi nu suntem pregătiți din punct de vedere strategic pentru a face față acestei provocări. Și subiectul pe care îl discutăm acum este reinstalarea. Bineînțeles, putem să cerem mai multă coordonare, mai multă solidaritate, însă cred eu că înainte de toate e nevoie de un consens la nivel social între toate statele statele membre care trebuie să facă eforturi în acest sens. Și noi am vrea ca uh, președinția ungară să își asume angajamentul său și să nu pună bariere de tip juridic în calea rezolvării acestui proces. Mulțumesc! În încheierea acestei uh, uh intervenții, inter intervențiilor spontane, ia cuvântul domnul Obermeier. Este Evident că există un grup politic elitist care consideră că sunt uh, prea puțini refugiați în Europa și doresc să înființeze acest fond european pentru refugiați uh, prin care să aducă mulți uh, oameni din alte state. Eu cred că aceasta este o abordare greșită dacă ne gândim la sute de mii de refugiați din nordul Africii care intră în Europa, care um, aproape fac să explodeze insula Lampedusa trebuie să ne gândim că aceste persoane vin din țări care au uh, o cultură total diferită și acest lucru va duce la probleme de integrare acestor oameni. Uh, țările acestea, țările terțe, uh, după situația de conflict, trebuie să ajungă la o situație de stabilitate și cred că ar trebui mai degrabă acolo să meargă ajutoarele noastre pentru stabilizarea acestor țări. Mulțumesc, domnule Obermeier. Pentru a încheia această dezbatere, dau cuvântul doamnei Gheori. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. O să încerc să răspund la majoritatea întrebărilor principale care mi-au fost puse. În primul rând, să vedem care sunt rezultatele Uniunii Europene. Mulți dintre dumneavoastră ați spus că suntem în urma Statelor Unite și altor state care sunt mai generoase decât noi. Eu nu cred că e așa. Dacă ne uităm la numărul de refugiați uh, anual, ne dăm seama că e vorba de număr, un număr mai mic decât numărul de refugiați uh, primiți uh, de către uh, Australia, Canada și Statele Unite. Uh, și se spune că e vorba de o soluționare pe, pe termen lung a situației, dar gândiți-vă și la uh, solicitările spontane ad hoc adresate Uniunii Europene. Uh, Uh, care sunt uh, mult mai uh, numeroase decât în orice altă regiune din lume. Și citez date din, provenit de la înaltul comisariat ONU pentru refugiați. Între 2007 și 2009, Uniunea Europeană a primit 1.173 de cereri și alte țări unu de mii de uh, cifre. Cred că uh, de, de refugiați. Deci uh, cred că cifrele vorbesc de la sine. În al doilea rând, mulți m-au uh, întrebat, uh, mi-au pus întrebări în legătură cu calendarul președinției ungare. Cred că trebuie să facem progrese, toată lumea e de acord, pentru că e o chestiune urgentă. Și am spus acest lucru în uh, ianuarie, când problema nu era la fel de acută, pentru că nu avuseseră încă toate, loc, toate evenimentele din Africa de Nord. Dar încercăm să urgentăm procedurile. Președinția belgiană a încercat să promoveze o strategie pentru ca noi să ne putem îndeplini uh, obligațiunile până în 2012, regulamentul Dublin, Eurodac, uh, directiva cu privire la reședință și uh, am continuat dezbaterile cu privire la alte directive directiva cu privire la primirea refugiaților și această strategie a beneficiat de sprijin atât la Consiliu cât și la Comisie și la Parlament și cred că am înregistrat uh, rezultate concrete. Să vedem uh, cum stă situația pe termen lung. Parlamentul și Consiliul s-au pus de acord și Consiliul va adopta acest acord oficial în câteva săptămâni și directiva cu privire la uh, calificări. Președinția ungară a primit acum mandatul de a începe un uh, dialog tripartit informal. Am dorit să îl uh, lansăm cât mai repede cu putință și sperăm să uh, ne putem baza pe sprijinul Parlamentului European ca un adevărat partener în, acest, în această negociere. În ce privește regulamentul Dublin și Eurodacul, am reușit la Consiliu să ajungem aproape la un acord. Mai persistă câteva chestiuni pendinte care sunt de ordin politic. Comisia Europeană a făcut o declarație potrivit căreia uh, intenționează să depună o nouă propunere. Prima lectură a acestei, uh, uh, a acestei directive a fost finalizată, iar Comisia de Libertăți Civile analizează schimbările directivei cu privire la primirea refugiaților. Cele două puteri legislative vor, se vor pune de acord, sperăm, uh, cu privire la regulamentul Dublin și Eurodac atunci când vor începe negocierile. Deci, când Comisia va fi făcut uh, propunerea sa publică, vom putea să ne uh, continuăm eforturile. Uh, situația din Africa de Nord. Am menționat-o deja, am vorbit despre eforturile depuse de către președinția uh, ungară în acest domeniu, vizitele pe care le-am uh, efectuat la granițele respective, la ședința Consiliului din 11 aprilie vom evalua gravitatea situației, dar celor care ne-au criticat le-aș spune că în proiectul de concluzii ale Consiliului am uh, dorit să menționăm uh, situația refugiaților. Dacă considerăm că e necesar, dacă situația evoluează, suntem dispuși să convocăm un Consiliu extraordinar de afaceri uh, externe în timpul președinției maghiare. Deci noi încercăm să urgentăm eforturile legislative, facem tot ce ne stă în putință în acest sens și am dorit ca și dumneavoastră să faceți la fel, la fel ca și Comisia. Domnul Coelho și alți deputați s-au mai referit la o problemă modificarea regulamentului cu privire la refugiați. În introducerea mea am spus că suntem de acord, ne-am dat acordul în ce privește acordul politic, acordul de principiu. Situația însă e politică. Suntem uh, prizonierii unei situații politice. Ca și în cazul altor instrumente, E vorba de aceeași controversă legată de actele delegate sau de implementare. Suntem prizonierii acestei dezbateri întotdeauna. Și trebuie să recunosc că e o chestiune foarte importantă, procedura juridică pe care trebuie să o urmăm. Și cred că e foarte greu, apropo, e foarte greu pentru cetățenii europeni să înțeleagă cu adevărat în ce constau actele delegate și actele de implementare. Noi însă trebuie să putem să acționăm în situații de urgență, să găsim o soluție rapidă. Și tocmai asta încercăm noi să facem. Bineînțeles, cu respectarea deplină a tratatului de la Lisabona, însă granița nu este atât de vizibilă, atât de clară în anumite cazuri în ce privește actele de, de delegare și actele de implementare. Credem că în această situație ar fi mai bine să folosim actele de implementare. Haideți să aprofundăm această dezbatere, haideți să continuăm să negociem, însă aș dori să accentuez un aspect. Nu aș dori ca această chestiune să fie prinsă în capcana unei dezbateri juridice. La Consiliul din iunie, în orice caz, plan, plănuiam să punem chestiunea refugiaților pe ordinea de zi. Și uh, această chestiune este și mai actuală, având în vedere situația de față. Uh, Cred că trebuie să finalizăm uh, aceste uh, ședințe ale Consiliului, să avem conținutul adecvat și să putem lua uh, o decizie mult mai puternice în cunoștință de cauză, în orice caz mai mult decât în urmă cu două-trei luni. Mi-au mai fost adresate întrebări, de exemplu, ce se va întâmpla dacă ne vom confrunta cu fluxuri uh, sau cu o avalanșă de uh, Uh, refugiați. Nu cred că ar trebui să lăsăm uh, imaginația să o ia razna. Cred că am depus uh, măsuri în acest domeniu. Comisia a fost extrem de activă în acest dosar, a luat o poziție foarte fermă. E valabil și în ce privește autoritățile și organizațiile internaționale. Toată lumea își îndeplinește datoria și controlăm situația. Uh, uh, chestiunea cea mai urgentă o reprezintă repatrierea. E în curs, ceea ce nu înseamnă că uh, relocarea nu este o chestiune importantă. Italia, de exemplu, are o problemă, o problemă care nu a fost soluționată, dar Italia a deja acceptat 125 de persoane, dacă am fost bine informată. Deci cred că statele membre ar trebui să ia măsuri active pentru a uh, Uh, soluționa această problemă. Ceea ce sigur că nu înseamnă că nu avem un nou text legislativ. Avem mare nevoie de el și cred că ar trebui să uh, depunem eforturi înspre consens. Vă mulțumesc tuturor pentru eforturile depuse și așa cum a anunțat președinția ungară, președinția noastră va dovedi că are un suflet și uh, ne vom axa mai ales pe uh, strategia privind comunitatea romă. În ce privește situația romilor, aș dori să vă asigur că le vom asigura uh, atenție și romilor. Mulțumesc! Vă mulțumim. Domnul Tavares vrea să intervină cu privire la regulamentul de procedură pentru că nu pot să permit întrebări, intervenții în dezbatere. Nu, e mai degrabă un comentariu de natură metodologică. Consiliul ne-a spus că sunt de acord cu totul, cu excepția articolului 290. Deci, după ce am uh, coordonat uh, cu raportorii din umbră, ca raportor pentru realocare, relocare, doresc să fac două comentarii de natură metodologică. Președintele intervine. Domnule Tavares, vă rog să mă înțelegeți. Uh, avem o întârziere atât de mare încât uh, trebuie să vă retrag cuvântul. Nu pot să accept niciun fel de remarce, niciun fel de observații, doar puncte care se referă la regulamentul de procedură. Deci vă rog să aveți înțeles